Colleagues, uh, please, um... Dragi colegi, vă rog să luați loc și să vă pregătiți cartela de vot uh, electronică. Mulțumesc. Can I just wait till everyone's seated? Așteptăm puțin până se așadă toată lumea. Hey colleagues, uh, we're going to begin with voting time if everyone could take their Dragi colegi, haideți, aș dori să începem la timp. Vă rog să luați loc înaintea votării. Avem uh, un punct amânat uh, de la mm, adoptarea ordinii de zi de ieri. Dacă vă reamintesc, am amânat uh, un punct și anume adoptarea recomandărilor coordonatorilor din 5 octombrie. Nu era toată lumea de față, deci voi repeta și anume am amânat pentru acum acel punct. Acele recomandări apar în notele incluse în dosarele eh, dumneavoastră. Dacă colegii mă ascultă, că unele sunt destul de complicate, deci eh, vă rog să fiți atenți. Voi sugera ca acest punct să fie adoptat eh, în două etape. Mai întâi, vă, vă cere să adoptăm toate recomandările coordonatorilor, cu excepția uneia care se referă la o cerere a grupului ALDE referitoare la articolul 7 al tratatelor. Dacă îmi îngăduiți să adoptăm uh, recomandările, toate celelalte, haideți să o facem acum ca să facilităm uh, procedura. Avem câteva puncte suplimentare pentru că se întâmplă foarte multe uh, la ora actuală și trebuie să ad- adoptăm niște puncte uh, care s-au întâmplat de ieri și până astăzi. Deci vă rog să mă ascultați. În primul rând avem un punct suplimentar al coordonatorilor în care am, uh, președintele a fost uh, solicitat să confirme uh, invitația către comis, doamna comisar Iourova să participe la o reuniune libe ca să dezbatem sentința Curții de Justiție. Noi n-am uh, Bun, e vorba de o, o reuniune extraordinară pe 26 octombrie și uh, comisia noastră a fost de acord. În al doilea rând, doamna Martina Anderson de la grupul GUE a fost numită ca raportor de aviz pentru Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, mai ales în ce privește observațiile uh, Comitetului ONU de specialitate aviz alocat grupului GUE în acord cu uh, regulile GUE uh, și a fost alocat la o reuniune din 7 septembrie. Vă întreb dacă sunteți de acord. Se pare că da, nimeni nu are nimic de obiectat. Mai apoi, în al doilea rând, în ultima reuniune a coordonatorilor, am ajuns la un acord Uh, cu grupul SND era vorba de o decizie luată la ultima reuniune și Comisia și-a exprimat acordul. Ar fi bine să păstrați liniștea. În fine, Comisia a fost de acord cu, reuni- cu, cord- recomandările coordonatorilor, cu o uh, întrebare orală prin rezoluția din 10 iunie uh, se cere comisiei să ne dea informații noi. Eu sugerez aici să facem un vot electronic. E una din deciziile la reuniunea coordonatorilor de pe data de 10 iunie și de asemenea voi sugera să avem vot electronic dacă acceptați în legătură cu propunerea inițială ALDE. Dar haideți uh, să facem un vot electronic ca să confirmăm decizia privitoare la propunerea grupului SND, care a fost făcută la ultima reuniune. Domnul Michel dorește să ia cuvântul. Domnule președinte, aș dori să știu la ce se referă propunerea noastră, adică votăm asupra propunerii ALDE de a avea un raport care să permită să se, să se angajeze prima fază a articolului 7 ca să nu uh, creăm confuzii. Deci asta a fost cererea formală a grupului ALDE. Mulțumesc, domnule Michel, spune președintele. Da, voi încerca să clarific lucrurile dacă am ascultat toată lumea. Deci, mai întâi, vom vota propunerea grupului SND privitoare la o întrebare orală uh, pentru comisie ca să ne raporteze cu privire la rezoluția sa din, 7, din 10 iunie și apoi vom vota și propunerea ALDE. Deci a sugerat două voturi electronice. Vă rog, vă rog să-mi acordați atenție dacă vă ascultați, să mă ascultați până la sfârșit, că nu va dura mult și veți vedea că vom supune la vot ambele propuneri. Deci vă rog să ascultați cu atenție, cred că nu e așa de greu. Deci în primul și în primul rând e vorba de adoptarea recomandărilor coordonatorilor uh, cu privire la propunerea grupului SND. Vă rog, doamna Macovei, da, apreciez ironia dumneavoastră. Nu am asupra mea cartela de vot, va veni în curând, deci vă rog să luați în considerare faptul că voi vota prin ridicarea de mână. Bun, totuși a fost de ajutor, mai ales pentru dumneavoastră, nu știu dacă pentru mine. În fine, totuși am reușit să fac și o pauză, ca să îmi trag și eu răsuflarea. Bun, dați-mi voie așadar să mă întorc la sarcina mea atât de plăcută de a confirma mai întâi de toate, deci propunerea grupului SND, era vorba de o, o întrebare orală adresată Comisiei, cerându-i să ne informeze, să informeze Parlamentul European, așa cum s-a cerut prin rezoluția din 10 iunie 2015. Vom vota electronic. Dacă susțineți această propunere pe care am făcut-o în mod oral, nu în scris, atunci votați da prin vot electronic. Dacă opuneți, acestei propuneri votați nu prin vot electronic. Domnul de pre râde, dar da, credeți-mă că a meritat să explic. Deci am deschis votul. The vote is now... Votul s-a închis și se adoptă. Așadar, Bun, și v-am numărat și pe dumneavoastră și pe doamna Gomez. Deci se adoptă, asta înseamnă că propunerea noastră a fost uh, adoptată de întreaga comisie, conform uh, regulii 205. Tot conform acestei reguli, din regulamentul de procedură, după cum a fost indicat de ALDE și confirmat de domnul Michel Adinaur, ca urmare a anunțurilor președintelui, propunerea ALDE, care a fost și a făcută la aceeași reuniune a coordonatorilor, a fost supusă la vot și nu a fost adoptată. Însă s-au întâmplat niște evenimente la reuniune din cauza confuziei și din cauza cererii ulterioare a ALDE. În calitate de președinte sugerez să votăm. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat față de acest vot, eu a sugerat să facem prin vot electronic, deci să votăm asupra propunerii ALDE. Deci vot electronic. Dacă susțineți propunerea respectivă, doamna Entfeld, punct de la regulament. Da, să specific, am cerut vot cu apel nominal, vot electronic. Sorry, I'm just looking at my list of events. Da, mă uit la lista de posibilități. Bun. Numărul 1 deci vot cu apel, pentru vot cu apel nominal, conform articolului 208, trebuie să ceară 15 membri, așa ceva. 15 membri. Nu, trebuie să respectăm regulile. Îmi pare rău. 15 membri trebuie să solicite așa ceva conform... Uh, e, știu că sunt pedan, dar așa e. Articolul 208 așa cere. Sunt 15 membri? Da, vă rog să vă ridicați. Ar fi, mi-ar fi de mare ajutor. Sau ridicați mâna, în fine. Sorry, Richard. <laughs> there's, there's, a Brit, there's a Brit here. Sorry about that. No, e, totuși sunt uh, britanic, dar se pare că sunt 15. You could have put your hand up, you know. You didn't have to stand. Puteți să și ridicați mâna, nu trebuie să vă ridicați neapărat în picioare. Bun, deci sunt 15. Exact 15. Bun, puteți uh, lua loc. Mulțumesc. Deci vot cu pe nominal. Da, dragi colegi, toată lumea e gata? Deci, dacă susțineți recomandarea coordonatorilor, votați da, dacă nu, atunci votați nu. Votul s-a deschis. Deci dacă sunteți în favoarea propunerii ALDE, se corectează președintele, dacă susțineți propunerea ALDE, votați da. Și dacă nu, atunci votați nu. Look, just the vote is open. PP, EPP plus one. What are we doing? EPP plus one. What am I? EPP plus one. There is an, an extra EPP. Okay. I've just been informed there is... Tocmai am fost informat că avem un vot în plus de la PPE. Da, iată că doamna Covei are cartela de vot, se pare. Bun, deci e în regulă. Bun, votul s-a închis.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 Doamna Mussolini, doriți să spuneți ceva în legătură cu regulamentul de procedură? Le cunosc. Doamna Mussolini, eu nu cunosc regulile, dar dacă trebuie să voteze doar parlamentari, deci s-au ridicat în picioare doar parlamentari sau și cei care nu sunt parlamentari, că s-au ridicat în picioare și două persoane care nu erau europarlamentari, dacă suntem atât de pedanți și dacă numărăm orice vot în plus sau în minus. Trebuie să se ridice doar parlamentari, nu, doar, nu și asistenții sau colaboratorii. Dacă nu, vin și eu cu 10 persoane și rog să stea în picioare. We... Mrs. Mussolini... Doamna Mussolini, dragi colegi, avem invitați astăzi alături de noi, membrii supleanți care poate cred că așa se desfășoară de fiecare, da, de fiecare dată o reuniune a comisiei noastre și, doamna Mussolini, am numărat doar membrii comisiei care s-au ridicat în picioare. microphone. We only counted members and of the two members. Deci am, i-am numărat doar pe membrii care s-au ridicat și uh, această situație a fost confirmată de secretariat, deci putem trece la voturi. Sunt voturi electronice pentru a ne mișca mai repede. În primul rând, schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia. Raportoarea este doamna Benova. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Următorul raportor al doamnei s Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. And again, uh, the voting list for uh, Ms. Beno. Și din nou, următorul raport al doamnei Benova s-a deschis votul. În legătură cu Belgia. Deci votăm acum schimbul auto- automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia. S-a deschis votul. S-a închis votul. And that is carried. Să adoptăm. Trecem acum la proiectul de rezoluție sau nu? This one. So we now move to the voting list for the adoption of the list of persons eligible to... Trecem acum la lista persoanelor uh, care pot fi care sunt eligibile pentru a fi numite în calitate de experți independenți în Consiliul de Administrație Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Avem o listă în ordine alfabetică. Nu știu cum trebuie să procedăm aici. Un singur vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. And I move to the Jack Wilson. Trecem acum la proiectul propunerii de rezoluție în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supraveghere electronică în masă a cetățenilor UE. Amendamentul 12. Să deschizi votul. S-a închis votul. respins. Amendamentul 13. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 14, identic cu amendamentul 15, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping de asemenea amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. 19. Amendamentul 19 este supus la vot. S-a deschis votul. Amendamentul 19 al lui Axel uh, Foss. Cred că oricum puteți vota pentru. V-aș recomanda să votați pentru. Restul lumii oricum votează împotriva. S-a închis votul. Să respingă Amendamentul 21. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Supun la vot amendamentul 20. S-a deschis votul. Amendment 20 well, I, don't know what's, ha- what's happening to your voting, what's happening to the EPP. It's Amendment 20. Nu știu ce se întâmplă cu PPE-ul. S-a deschis votul la amendamentul 20. S-a închis votul. Se adoptă. Is everything okay? Just, just pause for a moment if everyone's got the, if you have the correct voting list. Facem o pauză să ne asigurăm că toată lumea are în fața sa lista de vot corectă. Everything okay? Okay, so we're now on amendment 20. Continuăm acum cu amendamentul 29, a doua parte a sa, deci a doua parte a amendamentului 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Supun la vot acum amendamentul 25. S-a deschis votul. Amendamentul 25. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. S-a deschis votul. Dragi colegi, votăm amendamentul 28. Sper că toată lumea e în ordine. S-a deschis votul la amendamentul 28, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 4, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Spun la vot amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge. Amendamentul 44 s-a deschis votul. S-a întins votul. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 68, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 71, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 79 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 81, identic cu 82, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 83, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentele 92 și 93 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Respinsă. Amendamentul 95 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 97 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 99 s-a deschis votul. The vote is closed. That is rejected. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 100, s-a deschis votul. That's that identical îmi cer scuze, este amendamentul 99. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul. Sorry, amendment 100. Deci, amendamentul 100 este supus la vot. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Acum amendamentele 101 și 102 care sunt identice. S-a deschis votul? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 106. S-a deschis votul. a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 107 și 108, identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse. Amendamentul 109 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. La 110, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și 110, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 111 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 112 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 14, pe părți, prima parte, să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea. Amendamentul 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 117. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 118 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 119 și 120, care se votează în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse. Amendamentul 121 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 122 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mă scuzați, spune președintele. Se respinge. Am greșit, mă scuzați. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și, în final, ultimul considerent, amendamentul 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. That is the end of voting time. Colleagues, the... Astfel am încheiat votul electronic. Um, raportul DATI va fi discutat lunea viitoare, va fi votat lunea viitoare. Stimați colegi, suspendăm ședința preț de o oră, apoi va continua videoconferința cu Adunarea Națională din Franța peste o oră. Vă mulțumesc!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 este important.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

activități. Dar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 Bonjour, François Pichard au département audiovisuel. Allô, François Pichard de la Departamentul Audiovizual. Vă rog.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 5h, h 15 5 17h15. Oui. Merci.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 colleagues, uh, could I ask... Dragi colegi, aș dori să veniți pe locurile din față pentru a da o impresie mai bună, uh, ca primele rânduri să nu fie complet goale, deci vă rog să veniți în față. Thank you. Yeah. Chers collègues, en attendant que il arrive d'ailleurs, en attendant que me, Charles Verpillard arrive, au moment où je dis ça, il entre dans la salle, c'est formidable. Euh, Dragi așteptăm să intre toți colegii în sală. Suntem în legătură cu Parlamentul European uh, prin internet. A sosit și domnul raportor. Deci, înainte de a începe și de a saluta colegii de la Parlamentul European, îmi permit să vă reamintesc uh, procedura, pentru că totuși nu avem timp la dispoziție. Domnul vicepreședinte Weidenholzer al Comisiei Libe a Parlamentului European. Va vorbi timp de 4 minute, eu voi vorbi și eu 4 minute în introducere și apoi fiecare dintre noi va avea 2 minute pentru fiecare. Astea sunt regulile Parlamentului European. Ba nu, mă scuzați, spune vorbitoarea, 3 minute pentru raportor, ceea ce e un câștig, 3 minute față de 2. Dar uh, așa sunt regulile la Parlamentul European, uh, sunt probleme legate și de interpretare, așa că suntem obligați să fim foarte riguroși, conciși și să respectăm timpul alocat. Văd că mm, și colegii noștri sunt uh, gata. Dacă sunteți de acord, vom începe. Deci vreau să mulțumesc în numele nostru a tuturor, domnule președinte, vicepreședinte de fapt al Comisiei Libe, dragi colegi parlamentari europeni, dragi colegi adunării naționale din Franța, mă bucur că am putut să organizăm această reuniune comună cu, prin videoconferința a celor două comisii ale noastre, astăzi e esențial ca parlamentarii europeni și parlamentarii naționali să poată avea un dialog cât mai strâns posibil pe principalele subiecte ale, ale actualității europene și pe perspectivele politice ale Uniunii. Într-o perioadă în care construcția europeană e pusă sub semnul întrebării de către naționalismele și populismele de, de tot felul, e crucial să se facă auzită vocea Parlamentului. Noi putem contribui împreună uh, la o renoire europeană într-un spirit de complementaritate între Parlamentul European, colegiuitor și Parlamentele Naționale, care trebuie să constituie o influență reală și să facă propuneri uh, concrete, ceea ce încercăm să facem uh, în mod constant la adunarea națională. Astăzi vorbim despre un subiect foarte important pentru viitorul continentului nostru, chestiunea migrației, care nu doar că e pe prima pagină a tuturor ziarilor, ci este și în, în centrul valorilor de solidaritate ale continentului nostru, solidaritate cu persoanele în pericol, solidaritate și între statele membre. membre. Aș reaminti uh, povara de pe umeri Greciei, Italiei, Ciprului, uh, în ce privește migrația. Și față cu această criză a migrației, uh, de care ne ocupăm atâta, avem nevoie de mai multă Europa și de o Europa mai democratică, încă și mai democratică și nu uh, să ne refugiem în naționalisme, ceea ce totdeauna constituie un, un pericol. Președintele Hollande a reamintit acest lucru la uh, discursul, cu ocazia discursului uh, comun cu Angela Merkel în fața Parlamentului European. Pe 9 octombrie, Consiliul de Securitate ONU a autorizat Uniunea Europeană să intercepteze în larg uh, embarcațiunea ale migranților provenite din Libia. Asta este doar o parte a soluției și nici nu știu dacă măcar putem vorbi de o soluție. Cred eu, de fapt, că utilizarea forței nu va rezolva nimic, ba din contră. E mai ușor uh, pentru europeni să se înțeleagă între ei uh, ca să se ducă la război uh, și nu în, pentru a fi mai solidari. Iată, astăzi atacă embarcațiunile migranților. Uh, nu, asta înseamnă că atacăm refugiații. Pe 20 mai 2015 am interpelat pe primul nostru ministru privitor la respingerea de către Franța a propunerii la epoca președintelui, de la vremea aceea președintelui Juncker uh, pentru o repartizare echitabilă a migranților. O linie Maginot a spus la vremea aceea uh, contra persecuției, războiului și mizeriei e o iluzie. Uh, și e o inițiativă care nu poate fi decât un eșec și iată că istoria, din păcate, îmi dă dreptate. Atitudinea ofensivă și constructivă a Parlamentului European și mai ales a Comisiei Libe, pe care o salut astăzi, a jucat un rol cheie pentru că această situație să evolueze și a dus la adoptarea acestui principiu de repartizare echitabilă și constrângătoare. Sigur că suntem foarte interesați de, să ascultăm părerile dumneavoastră corolarul acestui principiu e o mai bună gestionare a frontierelor externe. Joia trecută, președinția luxemburgheză a Uniunii Europene a făcut apel pe drept cuvânt la crearea unui uh, corp de grăniceri europeni uh, uh, și noi, comisia noastră a cerut de mult același, același lucru și aici suntem foarte interesați de poziția noastră. Sigur, ne așteaptă multă muncă, vorbesc despre câteva inițiative, dar putem să intrăm în detaliu. De exemplu, trebuie să existe reguli europene comune în materie de drept de azil și pe CTMI Uh, ca să permitem noilor veniți să se integreze rapid pe piața muncii și, din nefericire, propunerea președintelui Juncker în acest sens a fost respinsă. În ce privește diplomația, cum să ajutăm țările gazdă care au cea mare povară a migranților? Că Europa nu este în prima linie, să nu uităm. Mai întâi e vorba de țările învecinate. Ele suportă povara cea mai mare în ce privește refugiații. Și, în fine, cum să uh, îmbunătățim uh, situația în Uniunea Europeană cu migrația eh, legală. Să nu uităm că eh, migranții nu sunt un flagel, nici o amenințare, ci din potrivă pot fi o șansă majoră pentru țările noastre de solidaritate și de bunăstare pentru toți. Iată ce vreau să spun în introducere și acum eh, cu plăcere dăm cuvântul domnului vicepreședinte Weidenholzer. Um, merci, madame. Bonsoir. Um, first of all, I want, Vă mulțumesc. Bună seara. În primul rând aș dori să vă spun bun, bun venit uh, dumneavoastră, uh, cei din uh, această comisie a adunării naționale franceze. Vă mulțumesc pentru cooperarea de care ați dat dovadă pentru a pregăti aceste reuniuni sub formatul unei videoconferințe. Pentru noi, Comisia Liba este prima videoconferință la care participăm, deci o premieră și sper că această reuniune va fi una rodnică. Subiectul reuniunii noastre comune este migrația, situația legată de migrație și azil. Comisia noastră lucrează acum la un raport strategic din proprie inițiativă în ceea ce privește situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări cuprinzătoare din partea Uniunii Europene a fenomenului migrației. Coraportori sunt doamna Roberta Metzola și doamna Cașetu Chienghe din partea creștin-democraților, respectiv social-democraților. În contextul redactării acestui raport, o delegație liberă va vizita Tunisia. Din această delegație vor, vor face parte ambii raportori, însă domnilor lor nu pot fi prezente astăzi aici. Am discutat cu mai mulți și vom discuta cu mulți experți în acest domeniu, discutând despre solidaritate, o corectă împărtășire a responsabilităților, combaterea contrabandișilor ilegali, a traficului și exploatarea abuzivă a imigranților. Discutăm despre gestionarea frontierelor, despre dezvoltarea unor standarde și norme care să guverneze primirea solicitanților de azil, cooperarea cu țări terțe și alte subiecte. Comisia Europeană a făcut mai multe propuneri, unele dintre ele în contextul uh, agendei europene pentru migrație, cum ar fi, de exemplu, crearea unui mecanism permanent de relocare și de acest subiect se ocupă uh, Timothy Kirkhope din partea Parlamentului European și Sylvie uh, Guillaume este raportată pe un alt subiect apoi instituirea așa, numită, așa numitelor hotspot-uri în cadrul cărora reprezentanții agențiilor europene urmează să conlucreze cu reprezentanții autorităților uh, locale în identificarea și amprentarea și înregistrarea solicitanților de azil. Și această reuniune reprezintă o oportunitate pentru a discuta toate aceste subiecte și sper că vom avea un schimb de opinii uh, util în legătură cu migrația, azil și politicile de gestionare a frontierelor. Aș dori să vă aduc aminte că nu avem foarte mult timp la dispoziție și vă îi rog pe toți cei care vor lua cuvântul să-și respecte timpul alocat. Și aș dori să vă întreb datorită interpreților i-aș invita pe uh, membrii adunării naționale din Franța să nu vorbească foarte repede, pentru că acest lucru se întâmplă uneori, deci vă rog să vorbiți la un ritm normal, astfel încât interpreții să vă poată interpreta în mod corect. Vă mulțumesc foarte mult și acum o să dau cuvântul colegei mele, Ana Maria Corața Bil, din partea Partidului Popular European din Suedia. Aveți cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În joie, plaisir. Vă mulțumesc, stimați colegi. Mă bucur foarte mult să pot să discut cu dumneavoastră acest subiect care în prezent este practic în primul pe lista ordinii de zi a PPE. Mai exact, vrem să acordăm un tratament uman, omenesc migranților. Este adevărat că este nevoie, despre, uh, este nevoie de o abordare holistică, trebuie să rezolvăm uh, cauzele um, războiul din Siria, dar per total uh, funda, ceea ce trebuie să facem este să salvăm vieți. Nu putem să primim pe toată lumea în Europa, dar trebuie să-i salvăm pe cei care încearcă să vină. Am avut onoarea de a conduce la Lampedusa și în misiunile din Mediterana, Mare Securo, UNAVMED Triton și chiar și la Bodrum în Turcia delegația Libe, unde în fiecare noapte mii de oameni își riscă viața pentru a ajunge la noi. Am constatat că aceste operațiuni sunt eficace, dar acest lucru nu este suficient și cred că ele ar trebui consolidate mai ales în partea orientală a Mediteranei. Însă aceste operațiuni de salvare sunt um, um și insuficiente. De ce vor să vină atât de mulți oameni la noi? În primul rând, când ajung la frontierele Uniunii Europene, este foarte important ca aceste persoane să fie înregistrate. Trebuie să ne putem controla frontierele. Trebuie și să combatem traficanții mult mai puternic și trebuie să vă explic că combaterea traficanților nu înseamnă combaterea migranților, ci înseamnă protejarea acestora de organizațiile criminale care încearcă să exploateze. De asemenea, trebuie să punem în aplicare regulile comune care există, pentru că avem reguli comune, avem pachetul cu privire la azil. Problema este că statele membre nu le pun în aplicare și atunci eu vreau să vă invit să faceți tot ce puteți pentru a vă asigura că statele membre își asumă această responsabilitate. responsabilitate. Este un moment în care 28 de țări trebuie să primească într-un fel omenesc uh, și în conformitate cu pachetul cu privire la azil refugiații care vin la noi. Trebuie să facem o diferență fundamentală între cei care au dreptul la azil și migranții economici aici trebuie să punem uh, și um, politica de retur în aplicare. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu calea pe care vrem noi să o pornim, și anume să avem un sistem voluntar de relocare și sistemul de resettlement, adică sistemul propus de uh, ONU pentru refugiați. Deci, practic, este vorba despre trecerea de la un sistem voluntar la un sistem de cote obligatoriu cele 160.000 pe care, de persoane care au fost deja aprobate uh, nu reprezintă un număr suficient. De asemenea, trebuie să punem în aplicare și planul de acțiune pe care l-am lansat cu Turcia și trebuie să susținem această țară um, cu un număr de 2 milioane de refugiați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc acum, Marieta Caramali. Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte. Mai trebuie să spun că mă bucur că putem avea această reuniune în videoconferință între parlamentari francezi și europeni pe chestiuni legate de migrație, care constituie și o provocare majoră, dar și o șansă de a face pași înainte în mai multe dosare importante. Față cu criza migrației, Europa sigur că trebuie să fie mai puternică decât niciodată <clears throat> dincolo de ceea ce vor să ne facă să credem anumiți populiști și naționaliști, pentru că naționalismul ar fi o aberație față cu amploarea crizei refugiaților, care implică o solidaritate europeană crescândă și măsuri noi. Criza este fără precedent. Uh, guvernele anterior uh, spuneau că fluxurile migratorii țin de prerogativele naționale, dar astăzi se vede că frontierele Uniunii sunt frontierele fiecărui stat membru. Să creadă cineva că poate reuși singur e utopie, uh, însă să fii singur sau izolat înseamnă să fii mai fragil și uh, în unire stă puterea. Uh, altfel ar fi sfârșitul proiectului european și asta foarte bine a și spus președintele Hollande în fața Parlamentului European, 600 de mii de bărbați și femei fug de mizerie, de război și apoi au fost uh, luați static de sclavagiști uh, moderni, care sunt acești traficanți. Pe 27 mai, uh, împreună cu colegii mei, colegii mei am, avut o, am prezentat o comunicare în fața Comisiei pentru Afaceri Externe pentru a prezenta agenda pentru migrație propusă de, de Comisia Europeană și e vorba de, am spus atunci, de o provocare, provocarea cea mai gravă de la înființarea Uniunii Europene și până acum. E vorba de o adevărată bătălie pe trei, care trebuie dusă pe trei fronturi. Frontul umanitar de a salva refugiații, frontul uh, găzduirii refugiaților și relocarea lor și frontul strategic și geopolitic de stabilizare a Orientului Mijlociu. Nu știu ce se mai întâmplă astăzi cu politica Comisiei în ce privește uh, expulzarea. 400.000 de, de ordine de expulzare au fost uh, uh, aprobate de Comisie, dar uh, doar 60.000 au fost puse în executare. Totuși, uh, noi trebuie să găzduim acești refugiați, ceea ce nu e așa de evident în Europa Uh, care din cauza diversității statelor membre nu are un cuvânt greu de spus în chestiunile uh, importante geopolitice. Noi, legiuitorii, trebuie să avem o poziție pe principalele legi uh, implicate. Proiectul, deci, granicelor europeni este unul crucial aici. Speakers, Juan Fernando. Mulțumesc. Mulțumesc, Mulțumesc acum Juan, Juan Fernando López Aguilar. Merci. Aussi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului copreședinte. Mă bucur și eu de această uh, reuniune bilaterală cu Adunarea Națională din Franța. Este vorba despre un subiect atât de actual și de important, și anume criza refugiaților. Am numai două minute să vorbesc și vreau doar să spun, să vă amintesc, că sprijinim abordarea holistică. Este vorba nu numai despre politica de imigrație, ci în general și despre apărarea frontierelor și despre abordarea internațională, precum și despre principiile dreptului internațional umanitar. Este foarte important să vă amintesc că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică în domeniul refugiaților bazată pe um, respectarea drepturilor omului și drepturilor internațional, inclusiv bazată pe respectarea legislației europene. Considerăm că politica de imigrație are nevoie de um, să se pună la punct răspunderi uh, comune conform articolului 80 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Am constatat moartea regulamentului de, Dubla, de la Dublin și așteptăm uh, să apară un nou regulament uh, cu privire la relocarea obligatorie, adică resettlement în engleză. Dreptul la azil trebuie să fie recunoscut ca drept individual și, ca atare, trebuie să fie supus unei analize individuale. Însă Uniunea Europeană trebuie să fie și implicată în operațiunile de salvare pe mare. În acest sens, trebuie să creștem fond, uh, fondurile puse la dispoziție în anul 2016. Și am să termin um, cu o trimitere la fenomenul de trafic ilegal. Acesta are niște cauze, uh, sărăcia, conflictele armate, nedreptatea. Aici trebuie să luptăm și să dezvoltăm niște coridoare umanitare. De asemenea, trebuie ca Uniunea Europeană să pună la punct o politică pentru refugiați și am să închei imediat și să uh, creeze posibilități pentru migranți să vină cu acte în Uniunea Europeană și să se um, adapteze la piața de muncă. Mulțumesc! Collègue, de vous exprimer en français, just, je passe la just, parole à uh, Sorry, just a moment, I think we, we have to stick. O secundă, vă rog să respectați timpul pe care l-ați primit alocat, pentru că am calculat toate sloturile până la ora 18.30 și altfel vom avea întârziere. Vă mulțumesc și vă rog, respectați timpul alocat. Mulțumesc acum și de la Berpilier. Mulțumesc, doamnă președintă. Salut și eu uh, faptul că ne-a dat ocazia să uh, punem în comun punctele de vedere ale deputaților adunării naționale din Franța și cele ale colegilor de la Parlamentul European. Agenția Frontex a făcut uh, publice astăzi cifrele privitoare la migrația spre Uniunea Europeană în 2015. Vorbim de la începutul anului și până la de septembrie 2015 de 170 de mii de... Uh, nu, mă scuzați, 710.000 de migranți care au intrat în Uniunea Europeană. E vorba de o criză migratorie care reprezintă o provocare majoră pentru Europa și soluția nu poate fi decât una europeană la această criză. Și aici sunt de acord cu colegii care s-au exprimat în acest sens din punctul meu de vedere și cel al deputaților grupului republicanilor, o să subliniez cinci măsuri eh, de dorit a fi luate de către Uniunea Europeană și care să fie și aplicate cu adevărat. În primul rând, trebuie să examinăm cererile de azil eh, cât mai rapid posibil, înainte ca uh, migranții să traverseze Mediterana, ca să facem o distinție între refugiați și migranții, așa numiți migranți economici. Și ca să permitem, dacă cererea de azil e respinsă, să permitem uh, reîntoarcerea cât mai rapid uh, posibil uh, spre țările de origine. Și examinarea acestor cereri de azil înainte de traversarea Mediteranei uh, trebuie să poată fi făcută în țările africane, în Turcia și atunci când va fi restabilită ordinea în Libia. În al doilea rând, în același spirit, salutăm înființarea acestor hotspot-uri. Iată, primul hotspot tocmai a fost uh, înființat pe insula Lesbos. E aceeași idee, credem noi. Trebuie ca solicitanții de azil care și-au văzut uh, cererea respinsă și care de fapt sunt migranți economici să poată beneficia de o măsură de uh, reîntoarcere spre țările de origine. În al treilea rând, și asta este pe linie cu ceea ce tocmai am spus, ne dorim ca Uniunea Europeană să lege relații diplomatice mai strânse cu țările de origine și de tranzit, ca să faciliteze reîntoarcerea migranților. Apoi, în al patrulea rând, trebuie să armonizăm regulile de primire a solicitanților de azil și, în al cincilea rând, și închei, trebuie să luptăm contra traficanților și mai ales să creăm și instrumentele juridice ca să confiscăm și să distrugem embarcațiunile utilizate de aceștia. Mulțumesc! Sorry, Dimitri Kirkhope is the next speaker. Kirkhope, următorul vorbitor. Thank you. Um, first of all... Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să vă mulțumesc uh, celor care participați la această reuniune astăzi. Ne bucură faptul că avem această oportunitate de a purta un dialog cu dumneavoastră și cooperarea între Bruxelles și statele membre este esențială dacă ne dorim să găsim soluții pe termen lung la criza actuală. Iau cuvântul în calitate de fost uh, ministru pentru imigrație din Regatul Unit și urmăresc în, uh, de aproape ce se întâmplă în legislația din Franța, uh, drepturile resortisanților străini din Franța și propunerile actuale care se îndepărtează de situația anterioară. În Regatul Unit uh, discutăm și noi despre oportunitatea unei noi legi a, pentru migrație și aș dori să mă întreb următoarele. Eu mă ocup de um, raportul privind uh, un sistem permanent de relocare și aș dori să vă întreb ce se întâmplă în Franța din punctul uh, de vedere al reașezării acestor refugiați, care sunt planurile guvernului francez în legătură cu reașezarea situațiilor în, uh, uh într-un mod permanent și um, ce se întâmplă cu această idee de a trata uh, diferitele solicitări cât mai aproape de zonele de conflict. Și în al doilea rând, o parte din legislația din Franța se referă la dimensiunea integrării și aș dori să știu care este perspectiva franceză în față de integrare și care sunt elementele cele mai dificile pentru societatea din Franța. Cu toții ne confruntăm cu probleme similare din punctul de vedere al integrării și ne confruntăm cu temere ale electoratului vizată de numărul persoanelor care ajung acum în Europa. Și cum considerați că am putea să rezolvăm această problemă pentru binele tuturor? Mulțumesc! Filip euh, Cordării. Mulțumim, Filip Cordării. Două minute, nu uitați. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vă felicit pentru această inițiativă de dialog cu colegii de la Parlamentul European. În primul rând, uh, vreau să subliniez uh, care a fost fluxul de refugiați în ultimele luni. Acest val de refugiați uh, a arătat că există fricțiuni în Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană nu este capabilă de a face față acestei provocări și, de asemenea, că este nevoie de mai multă integrare europeană. Aș vrea să subliniez că este foarte important pentru noi ca toți refugiații să fie primiți și încă primiți bine în Uniunea Europeană. Nu este doar un răspuns umanist, ci este o datorie, dată fiind istoria noastră și convențiile internaționale, iar statele care refuză să primească refugiați conform capacității lor, uh, sau uh, doresc să se uh, aleagă refugiații în funcție de religie sau naționalitate sau alte criterii, trebuie să um, poată fi sancționate. Văd că până acum discuția a avut loc pe termen scurt, dar cred că ar trebui să avem în vedere această și este bine să avem în vedere această politică cu privire la hotspoturi. uri dar ar trebui să ne gândim și la o politică de azil veritabilă pe termen mediu la nivel european. Acest lucru este primordial pentru a se putea răspunde pe durată la um, acest fenomen. Cred că asta ar trebui să însemne reguli comune de primire, de repartizare în statele membre, uh, de instalare, mai ales în ceea ce privește dreptul muncii, dreptul să lucreze, recunoașterea diplomelor, iar acest lucru s-ar putea face prin crearea unui oficiu european pentru punerea în aplicare a acestei politici comune. Mă opresc pentru că nu mai am timp, dar m-aș bucura foarte mult să îmi um, răspundeți um, sau să mai pot să răspund și eu la alte intervenții. Mulțumesc! Doamna Natalie Crispec. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, Doamna președinte. Salut și o excelentă inițiativă a acestei videoconferințe care ne permite cu transparență și claritate să facem un schimb de opinii pe un subiect care, fără îndoială, e provocarea majoră cu care are uh, să se confrunte Uniunea noastră europeană și care trebuie rezolvată foarte urgent E vorba de o provocare istorică, fără precedent. Și dialogul acesta pe care îl inaugurăm acum e foarte important. Și pentru că trebuie să ne grăbim și ne avem timp la dispoziție, trec direct la subiect. Dacă hotspoturile încep să fie funcționale și să e un lucru bun la frontierele externe ale Europei, dacă uh, migranții sunt găzduiți în mod demn, și recensământul solicitanților de azil permite să fac distinții între cazurile de urgență la care trebuie să răspundem, pentru că aceștia, acești solicitanți de azil fug de război și de atrocități și pe de altă parte migranții economici care sunt și într-o situație dramatică, însă care nu este urgentă. Dacă hotspoturile permit să începem să organizăm în sfârșit găzduirea în mod demn a acestor oameni, eu aș dori, dragi colegi, să vă cer două feluri de susținere. În primul rând, toată lumea spune acest lucru, încă de la începutul crizei, și reamintesc totuși, criza există de vreo trei ani și jumătate. Deci o susținere față cu inițiativele legislative care sunt pe masă ca să ajungem la o adevărată politică comună, în spirit responsabil și solidar, după cum spunea unul din colegi, cu un mecanism permanent de relocare și cu un angajament clar al țării noastre și o implicare a Franței activă și ambițioasă pentru relocarea uh, cu ajutorul ONG-urilor. Și apoi, în final, mai spun că trebuie acționat împreună dragi colegi, dar întreb, ce se întâmplă cu sprijinul pe care Franța poate să-l, să aducă în ce privește transpunerea textelor, cu pachetul uh, pentru azil, de exemplu, care a fost votat iată de trei ani de zile? În Franța cumva suntem la jumătatea drumului. Senatul uh, tocmai examinează acest text, vorbitoarea este întreruptă, de către președinte, da, poate că la răspunsuri vom putea reveni asupra întrebărilor, spune doamna Grisbeck. Mai ales textul privitor la controlul uh, străinilor. Dragi colegi, transpunerea a fost făcută în Franța. Dau cuvântul uh, domnului Pierre Lechie. Je suis moi aussi euh, comme Vă mulțumesc. Și eu, ca Charles de la Verpierre, sunt deputat din partea republicanilor și evident că sunt de acord cu tot ce a spus. Acum eu vreau să vorbesc despre um, ce vom face pe termen mai lung, pentru că cred că este foarte important să avem o viziune pe termen lung. Am luat măsuri um, puțin cam târziu, reacționând la fenomenul care exista deja totuși de ceva timp, dar uh, ideea este că important este să prevedem ce se va întâmpla pe viitor. Uh, Trebuie să existe o politică comună de azil, după cum au spus și alții. Trebuie să existe un statut comun al refugiatului. Trebuie să existe o politică comună de retur în um, țara de origine a migranților, pentru că există rezultate uh, um, foarte uh, diferite în state membre. Există, uh, asta pentru că există mari diferențe. Unele țări trimite înapoi 70% din migranți și altele, precum Franța, mai puțin de 20%. Am insistat de mai multe ori asupra faptului că trebuie să consolidăm uh, și rolul și mijloacele pe care le are la dispoziție Frontex pentru a dispune de o politică de solidaritate în ceea ce privește controlul frontierelor externe trebuie să existe chiar o posibilitate a unei gărzi a frontierelor uh, la nivel european. Se vorbește despre acest lucru de mult timp în toate programele europene, în toate programele uh, de campanie în Europa, dar nu am apucat taurul de coarne, nu am abordat problema pe termen lung și cred că a venit momentul să facem acest lucru. Europa de multe ori a progresat datorită crizelor care au lovit-o și acum există mai multe crize. Acum cred că trebuie să luăm măsuri pe termen scurt, dar și pe termen lung. Mulțumesc! Urmează Barbara Spinelli, vă rog, două minute. Eh, bonsoir, je me felicit moi aussi. Bună seara! Salut și eu! Această întâlnire foarte interesantă trebuie să spun că sunt semne îngrijorătoare care ne arată că Uniunea Europeană nu e la înălțimea provocării care îi stă în față. Să nu uităm că ea nu găzduiește decât 0,1% sau în fine refugiații în Europa nu constituie decât 0,1% din uh, totalul refugiaților Și reamintesc ordinea de zi a Consiliului European de mâine, ca să vă arăt că nu suntem la înălțime. Nu se vorbește nici despre Dublin sau finalul acestuia, e doar anunțat, însă uh, nu se vorbește despre el. Mâine se vorbește despre două subiecte. Să stopăm fluxurile uh, migratorii și să consolidăm politica de uh, reîntoarcere, de repatriere. Deci, E vorba de respingerea până la urmă acestor refugiați. Se vorbește despre consolidarea Frontex, de hotspoturi. Se spune că trebuie să facem o distinție între migranți și refugiați, însă eu reamintesc spusele vicepreședintelui Timmermans la Strasburg acum câteva zile. Refugiații care sosesc în Europa reprezintă 80% din cei care uh, ajung. Și sunt de acord cu criticile doamnei Euroa față de operațiunea Unafor Med. Dacă traficanții nu ar exista, dacă ar exista un coridor umanitar care să faciliteze sosirea în Europa a refugiaților, uh, uh, ar fi o realitate mult mai bună. Merci, Michel Piron. Thank you. Mulțumesc, Președinte. doamna președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult și celor care au avut această inițiativă. Ne confruntăm cu o problemă care este importantă, dar să nu uităm că, deși este atât de importantă, și dacă vom accepta uh, milioane de uh, refugiați, până la urmă ei nu vor reprezenta decât 0,22% din populația Europei. Eu admir atitudinea doamnei Merkel care a onorat Europa în, a, pe acest subiect. În ceea ce privește relocalizarea, pot să vă spun că am văzut că uh, există progrese. Totul a început din Italia și am văzut recent că există progrese ce putem spune în legătură cu opoziția anumitor state, însă și ce urmează dacă ne uităm uh, la faptul că trebuie să obținem și niște capacități de integrare și de primire a migranților. Ce putem să facem pentru a ajuta Grecia și Italia, care au fost lovite foarte puternic și au fost lăsate singure mult timp? Uh, Asta fără să ținem cont de relația foarte dificilă cu Turcia, dar și cu Iordania, o țară vecină. Și ultima întrebare este ce putem să sperăm să facem în Europa în legătură cu controlele militare, mai ales la frontierele Libiei, de exemplu, uh, Uh, dar și în general în întreaga zonă mediteraneană. Excusez-moi, je me tiens à ce temps-là. Mă scuzați, uh, nu vreau să depășesc timpul. Thank you very much. Uh, Eva Jolie. Mulțumim. Pardon, mulțumim și acum Eva Jolie. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul și salut pe doamna președinte a Comisiei uh, pentru Afaceri Europene a Adunării Naționale din Franța și Jean Daniel. E o inițiativă foarte fericită care ne permite să avem un schimb de opinii pe subiect atât de important. Vreau să vă împărtășesc impresia mea extrem de dezagreabilă după ultimele reuniuni ale Consiliului dar am avut impresia că Uniunea Europeană pur și simplu nu mai există și unde interesele naționale prevalează. Italia, Grecia și Ungaria se află în linia întâi și acțiunile noastre de solidaritate față de ele nu au fost prea vizibile. Noi trebuie să uh, reclădim Dublin și contăm pe comisie să ne facă o propunere până la sfârșitul anului în calitate de fostă președinte a Comisiei pentru Dezvoltare, pe mine mă șochează să văd că se uh, îndrăznește propunerea utilizării fondurilor pentru dezvoltare pentru a face controle la frontieră. Ajutorul pentru dezvoltare niciodată n-a fost mai necesar decât azi, tocmai pentru a stopa fluxul de refugiați. Și salut inițiativa ministrului Sapa, care a restabilit uh, nivelul ajutorului pentru dezvoltare pe care guvernul francez vrea să-l reducă uh, cu un nivel însemnat. Situația de la Calais, unde vorbim de aproximativ 4.000 de persoane care trăiesc în condiții absolut uh, nedemne, dezonorează Franța. Cum se face că nu putem să găzduim în condiții demne nici măcar 4.000 de persoane. Nu le propune nici măcar să, uh, să fie relocați și li se uh, distrug locuințele precare. Nu știu dacă adunarea națională uh, e îngrijorată de asta. Domnul François Hollande, da, spune vorbe frumoase, dar n-a făcut nimic pentru a integra refugiații. Eu sper că adunarea națională are propuneri concrete. Mulțumesc și domnul bravo pentru această inițiativă. Mulțumesc, președinte, și vă felicit pentru această inițiativă. Cred că acest subiect rămâne încă actual, subiectul uh, migranților, pentru că, iată, există situ o situație extremă în Irak, în Siria, în Libia și, uh, sigur, multe țări sunt încă um, foarte sărace. Cred că trebuie să avem grijă ce facem în Europa, pentru că Europa este criticată și totuși știm cu toții că nu putem să uh, luptăm împotriva imigrației clandestine decât consolidând Europa și numai astfel vom putea să îi primim pe cei care se găsesc într-o situație foarte gravă. Cred că nu trebuie să uităm că, în primul rând, trebuie să existe o politică pe termen lung. Trebuie să găsim o politică care ne ajută să rezolvăm problemele Um, la fața locului. Adică trebuie să existe ajutoare, ajutoare pentru dezvoltare uh, foarte uh, bune și care să provină de la Uniunea Europeană, dar și de la alte țări. În plus, trebuie să existe și o politică europeană de apărare, pentru că, evident, atunci când vedem conflictele armate care pot să existe, de exemplu în Siria, în Irak, în Libia, înțelegem că Europa trebuie să aibă mijloacele de a interveni militar Uh, la fața locului pentru a rezolva problema și acest lucru nu trebuie să cadă numai în sarcina anumitor țări din Europa. Trebuie să existe cooperare și solidaritate la nivel european. În legătură cu frontierele și cu punerea în aplicare a unui sistem de um, pază uh, a frontierelor în Europa, pot să vă spun că trebuie să avem grijă la felul în care comunicăm în Europa. Văd că în Franța um, vor veni 24.000 de imigranți, mi se pare destul de puțin, că iată că există uh, în alte țări uh, mai multe sute de mii de imigranți care vin în fiecare an. Să nu uităm că și în Franța este la fel, deci nu vom primi doar 24.000, ci mai multe sute de mii pe an. Mr. Patten, uh, thank you, thank you very much, Mr. Chairman, uh, bonsoir. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara. Aș dori să vă spun câteva lucruri din perspectiva britanică, pentru că am auzit câteva lucruri despre cifrele generale. Vorbitorul anterior spunea că cifrele care se vehiculează acum sunt uh, reduse față de populația totală a Uniunii Europene. Depinde de perspectiva din care privești lucrurile. Uh, cifrele oficiale privind imigrația în Regatul Unit în 2014 ne arată că populația Regatului Unit a crescut cu 300 de mii de oameni și uh, în același timp s-au oferit 800 de, mii de uh, cărți de asigurare socială, ceea ce permite intrarea pe piața muncii. Uh, Cred că ultimul lucru de care avem nevoie este un mecanism uh, unic de acordare a azilului european care ar încuraja și mai mulți oameni să ajungă în Regatul Unit, pentru că majoritatea oamenilor au sentimentul că sunt copleșiți de numărul celor noi, soți, noi soțiți. Și aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu cale. Ce se întâmplă în cale este o anarhie, situația a fost uh, tolerată de ani de zile de autoritățile franceze. Majoritatea celor care ajung acolo sunt imigranți uh, economici, sunt foarte agresivi, se, se întâmplă lucruri groaznice în cale. Um, asistăm pur și simplu la anarhie, la o adevărată invazie și din partea francezilor mă aștept la un angajament concret de a-i aresta pe cei care um, fac o contrabandă cu acești uh, imigranți și mi-aș dori un angajament mai mare din partea autorităților franceze de a conlucra mai uh, îndeaproape cu autoritățile Regatului Unit, uh, o cooperare mai consolidată la nivel interguvernamental și Marina Navală britanică vă, la, vă stă la dispoziție din acest punct de vedere și Franța ar trebui să recunoască că este vorba de o formă de invazie și că trebuie să facem ceva să colaborați cu Regatul Unit și vă rog să faceți ordine cale în cele din urmă. Mulțumesc. Doamna președinte. Mulțumesc acum Joachim Piu. Mulțumesc, doamna președinte. Cu toții sunt de acord spunând că problema migratorie nu poate fi gestionată doar la nivel național. Avem uh, în fața globalizarea cu probleme regionale și atunci Uniunea Europeană cred eu că trebuie să dea un răspuns durabil și eficient și astfel, doamnă președintă, comisia noastră a cerut deja ca agenția Frontex să fie consolidată atât la nivel bugetar, cât și din punct de vedere juridic și al personalului. Și e necesar pentru că are din ce ce mai multe misiuni. Se mai pun și alte întrebări în legătură cu modul în care ne vom ocupa noi de refugiații care vin în Europa. S-a decis să se înființeze aceste centre hotspot în țările unde ajung refugiații, ca să se facă o diferențiere între migranții eligibili, adică refugiați, și cei care pentru motive economice, în principal, încearcă să ajungă în Europa. Însă, se pun multe probleme în legătură și multe întrebări. Cum vor fi gestionate aceste centre? Ce se va, cum se va pune în aplicare această regulă în toate statele membre? Trebuie să ne gândim că trebuie să avem proceduri standardizate ca deciziile să fie eficiente și echitabile și apoi e indispensabil să asigurăm solidaritatea cu țările care găzduiesc aceste centre, că sunt costuri uh, privitoare la funcționarea acestor centre și nu vor putea fi suportate doar de țările din prima linie. Deci cred că e necesar să asigurăm o contribuție financiară a statelor care nu sunt uh, chiar în prima linie. Și apoi, dacă ne dorim, până la urmă, să nu mai trecem prin astfel de situații, Uniunea și statele sale trebuie să acționeze de la cauza uh, acestor fluxuri de refugiați. Sumele pe care le alocăm în fiecare an pentru dezvoltare și aplicarea unor unei diplomații uh, pentru a soluționa conflictele din Orientul Mijlociu, își doresc ca acești oameni să nu mai plece din țările lor riscându-și viața. Și încă ceva, modul în care trebuie să fie făcută găzuirea în condiții bune, mai ales a migranților cu statut de refugiați. Thank you. Next speaker is uh, Monsieur Mulțumesc. Și acum domnul Le Breton, un minut și jumătate. Bonsoir, mes chers compatriotes. Bună seara, dragi compatrioți. Regulamentul de la Dublin e mort a fost uh, scufundat de valul de migranți și acum este înlocuit de un sistem cu cote de migranți. 40.000 în iunie, 120.000 în septembrie și uh, mâine poi mâine cote obligatoare cu volume mult mai mari. Așadar, trebuie să acționăm și sunt de acord cu dumneavoastră uh, Uh, și abia aștept să ne întâlnim în noiembrie la La Valet, uh, la conferința care va avea de-a face cu migrația în Europa și Africa. Sunt multe lucruri despre uh, care vom vorbi la această conferință și, pe de-o parte, vor exista o, o, va exista o cooperare mai bună pentru ca să ajutăm statele din Africa să își păstreze populația și, pe de altă parte, vom reuși să îmbunătățim politica de repatriere a migranților. De asemenea, trebuie să, la această conferință vom discuta și despre um, tratarea um, rețelelor, combaterea rețelelor de contrabandiști. Domnul Avramopoulos a descris uh, o apropo de, a vorbit apropo de demografia europeană, spunându-ne că în 2060 ne vor lipsi 50 de milioane de persoane și eu văd că vin migranții uh, care um, sper să nu fie respinși de Uniunea Europeană. Mulțumesc, Sophie Rofus. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Salut și această frumoasă inițiativă. Profit uh, de această ocazie ca să întreb colegii mei ce părere au în legătură cu trei puncte, în legătură cu care uh, va fi judecată eficiența găzduirii migranților, în primul rând. Și au mai spus-o colegii. A trebui să știm uh, ce măsuri și angajamente uh, pot fi asumate ca să se garanteze îndepărtarea migranților uh, care le-au fost respinse cererile de azil cum putem, pe de o parte, garanta eficiența găzduirii, dar se pune și problema repatrierii. Astăzi nu prea știm care sunt acțiunile în acest sens. Și apoi, ce măsuri concrete ar putea fi luate ca nu cumva să există riscul unor infiltrări, a unor uh, uh, jihadiști uh, printre victime, migranți și refugiați politici. Și în al treilea rând, cum putem noi armoniza lucrurile ca să garantăm calitatea găzduirii odată ce migranții sosesc în Europa, în țările gazdă, și că există mijloace suficiente și uniform aplicate peste tot unde vor fi primiți migranții, mai ales în ce privește copiii școlarizați. În Franța nu prea s-au pus la dispoziție uh, mijloacele necesare. E vorba de copii care nu vorbesc niciun cuvânt de, din franceză. Trebuie să avem politici comune și armonizate pentru a face față acestor provocări, mai ales ce privește copiii. Mulțumesc! Mulțumesc acum Agustin Diaz de Mera. colegas, nu... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu e prima oară că Europa face față unei crize, unei crize a refugiaților și a deplasării masive de uh, populație. Amintiți-vă de Milosevic și de epurarea etnică a kosovarilor și de criza Balcanilor în general. Germania a fost generoasă atunci și a fost lider al țărilor gazdă ca și acum. Știm, doamnelor și domnilor, încă din 1951 foarte bine ceea ce sunt refugiați. Însă acum cine sunt acești refugiați? Cine sunt deplasați? Cine sunt refugiații? În majoritate sunt sirieni care fug de război sau irachieni sau afgani sau eritreeni sau libieni. Și un, de unde ajung, cum ajung majori, majoritatea lor prin Marea Mediterană, prin centrul acesteia și prin estul acesteia, prin Turcia, prin insulele Kos, Lesbos și prin, pe traseele balcanice. Războiul din Siria a generat deja 4 milioane de refugiați. Turcia, Iordania, Liban, Iată, uh, apoi vorbim de șapte milioane de, de, de persoane deplasate și persoanele acestea continuă să vină în Europa, cauzele nu au dispărut. Apoi, la adăpostul cauzei principale, mai avem și apariția unor intruși care cumpără pașapoarte false, siriene, în Turcia, și uh, traficanți care se îmbogățesc de pe urma suferinței și morții altora. Deci vorbim de refugiați uh, în mod majoritar, dar vorbim și de oportuniști și de delinvenți, de infractori. Așadar, e necesar să dăm dovadă de compasiune și uh, o găzuire solidară pentru primii, dar de uh, repatrierea celor de-al doilea. Capacitatea noastră de a acorda refugiu trebuie să fie una nelimitată, dar pentru cei care nu sunt refugiați să fie limitată. De aceea are sens acum să activăm urgent aceste hotspot-uri operative și administrative multe și situate strategic pentru a ajuta și a identifica și a înregistra, a trasa, a distribui și a uh, returna uh, persoanele. Deci acum avem un buget rectificativ numărul 7 cu 401 milioane de euro. De aceea, în plus, trebuie să consolidăm uh, bugetele Cnur, ale Crucii Roșii și ale Semilunii Roșii. De aceea, acum Consiliul, după re- locarea și uh, reașezarea a 160.000 de persoane de către Comisie. Consiliul vorbește acum de uh, returnare, de readmitere, de integrare, de control al frontierelor. Capacitatea noastră de gestionare poate fi îmbunătățită. Din toate aceste motive, doamnelor și domnilor, utilizăm mijloace de urgență. Însă cred eu că trebuie să uh, ne adesăm cauzelor cu mijloace coercitive și diplomatice combinate, pentru că, în definitiv, trebuie să stopăm războiul. Și nu mă lungesc aici uh, asupra uh, Rusiei și Turciei, că vom avea ocazia dată să o facem. Thank you. Merci, Marie-Louise Fort. Mulțumesc acum, Marie-Louise Fort. Monsieur le Président, mes chers... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, dragi colegi. Și eu mă bucur de această reuniune comună care ne arată că această cooperare este foarte importantă și urgentă continentul european este conectat uh, în această lume internațională cu celelalte țări și iată că am devenit o țintă pentru migranți, da, datorită din cauza problemelor economice și sociale, migranții ajung în Europa și unde își definesc noi și noi itinerarii. Activitatea Frontex ne arată că criza refugiaților este din ce în ce mai gravă sunt peste, erau peste 100 de mii de refugiați uh, care au intrat în iulie 2015, uh, iar acum s-a depășit cifra de 700 de mii. Deși problema din punct de vedere geografic este mult mai vastă, persoanele care fug de barbarie și de conflict în uh, Uh, Siria încearcă să, arat, să ajungă în Uniunea Europeană. S-ar părea că reacția europeană trebuie să fie clară și, într-adevăr, s-au adoptat uh, măsuri și există și un buget pentru 2015 și 2016 pentru măsuri de urgență și relocalizare. Cred totuși că acest subiect nu trebuie să fie tratat punctual doar uh, ca o criză și cu măsuri de relocare. Și uh, partenerul nostru german a fost depășit de amploarea acestor fluxuri și pe 20 aprilie anul trecut a existat un consiliu um, comun al miniștrilor afacerilor interne. Trebuie să abordăm această problemă imediat, uh, dar amploarea acestor mișcări de populații ne arată faptul că trebuie să există cooperări rapide cu țările de, din zona, uh, de lângă zona Schengen, uh, și că trebuie să avem hotspoturi și o, un control mai bun al frontierelor europene. Vedem că politica europeană pentru migrație nu are încă mecanisme noi destul de uh, generale care să ajute statele membre să se ocupe de problema migrației, care este o problemă și pentru populație. Aș vrea să știu ce, ce părere au colegii din Parlamentul European. Mulțumesc! Miriam Dali. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna copreședinte, mulțumesc și colegilor din Adunarea Națională a Franței pentru că sunt alături de noi astăzi. Este un lucru foarte pozitiv acest schimb de opinii. Aș dori să iau cuvântul în numele grupului SND, pe care le reprezint, care dorește să spună foarte clar faptul că, din punctul nostru de vedere, imigrația este o prioritate de top pentru Uniunea Europeană. Cu toate acestea, suntem îngrijorați pentru că mi se pare că se pune prea puțin accent din partea Consiliului pe protecția umanitară, pe abordarea umanitară și am dorit să insistăm asupra convingerii noastre că ar trebui să depășim viziunea actuală a imigrației, să separăm această temă de contro- controlarea și siguranța frontierelor și am dorit să aflăm părerea dumneavoastră în legătură cu acest lucru. Noi ne dorim să avem o punere în aplicare completă și cât mai rapidă a deciziilor privind uh, relocarea. Cred că despre acest lucru ar trebui să se discute în primul rând la uh, summitul european și apoi trebuie să ne asigurăm că statele membre nu vor întârzia schemele privind uh, relocarea, pentru că considerăm că s-ar putea să asistăm la asemenea întârziere. În al treilea rând, cerem revizuirea și reformarea completă a regulamentului de la Dublin 3. Până atunci, acesta ar trebui să fie pus în aplicare în mod adecvat pentru ca acelea standarde să fie respectate peste tot în Uniunea Europeană. Și, în ultimul rând, aș dori să aflu mai multe din partea dumneavoastră în legătură cu necesitatea unor eforturi suplimentare pe plan uh, național pentru integrarea int- uh, refugiaților în uh, societățile noastre europene. Știm că Franța are experiențe în acest sens și am dorit să aflăm ce ați făcut mai mult pentru a permite un dialog mai mare între diferitele comunități. Mulțumesc! Lambert. Mulțumesc acum, Jerom Lombea. Mulțumesc, dragi colegi. Sigur că prima provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană și orice ființă umană e ajutorarea uh, celor care își riscă viața, mai ales în largul mării. Astăzi mai mult ca oricând. Apoi, dificultățile provin din faptul că pe coastele europene sosesc uh, migranți, dar și refugiați. Chestiunea migra migrației este o miză, o provocare pentru viitor, că Europa nu poate spera să se izoleze în pace, în mijlocul unei lumi cu atâtea probleme. Sunt diferențe de dezvoltare economică, sunt probleme climatice, uh, care, iată, uh, sunt uh, niște provocări actuale și încă și mai mult vor fi în viitor. Și aici trebuie să facem tot ce putem ca prin politicile noastre de cooperare să limităm uh, sosirea migranților intervenind la sursă, la origine, în țările lor. În ce privește refugiații, care provin majoritatea lor din tabere de refugiați, că timp de 2 ani, 3 ani de zile au trăit în tabere de refugiați în condiții foarte dificile, majoritatea lor. Ei sosesc în Europa pentru că unii traficanți le permit, călăuzele permit să iasă din aceste tabere și să sosească în țările noastre și atunci responsabilitatea noastră oare e să asimilăm pe acești refugiați sau să le oferim un refugiu și în ce condiții putem să le oferim noi un refugiu așteptând uh, uh, uh, pacea în țara lor. Și aici responsabilitatea noastră este să facem tot, toate eforturile ca să stopăm cauzele sosirii acestor refugiați. Deci să reinstaurăm pacea în aceste țări. Thank you. Yossi Halaahu is the next speaker. Domnul Yossi Halaahu este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi din Franța. În Finlanda preconizăm că vom primi 50.000 de solicitări de azil în acest an. Este o cifră mare pentru o țară care are o populație de 5 milioane, de 40 de ori mai mult decât media anuală. Situația este și mai, catastrof, mai catastrofică în vecina noastră, în Suedia. Există anumite probleme practice și m-ar interesa să aflu cum au încercat alte state să le rezolve. Până acum încercăm să găsim un adăpost temporar pentru solicitanții de azil. Nu dispunem de infrastructura care să ne permită să primim un număr atât de mare de refugiați. Am folosit uh, școli, spitale, săli de sport, chiar și corturi. Deci sistemul nostru este depășit. Uh, procesarea unei uh, cereri durează în mod normal o jumătate de an, însă probabil uh, aceste proceduri se vor prelungi. Uh, majoritatea celor care ajung în Europa sunt tineri, uh, bărbați din Somalia și din Irak și ajung în Finlanda pentru că există o probabilitate mai mare să se bucură de protecție internațională în Finlanda. De exemplu, rata de recunoaștere a protecției internaționale este de 75% în Finlanda față de mai puțin de 15% în Danemarca. Deci oamenii ajung la noi cu așteptări foarte mari și dacă se trezesc în barăci, este ușor de înțeles că devin uh, frustrați și un grad mare de frustrare în rândul unor tineri duce, desigur, la probleme. Nu putem ține oamenii la nesfârșit în barăci și în corturi, însă în același timp este dificil să găsim adăposturi pentru zeci de mii de oameni care nu au mijloacele financiare care să le permită să plătească un adăpost și nu cred că ar trebui să fim naivi din acest punct de vedere. Și situația este uh, înrăutățită de dorința imigranților de a uh, rămâne în centre urbane și nu acolo unde există adăposturi disponibile. Mulțumesc! Mulțumesc acum Chantal Ghitei. Merci. Donc je me félicite de ce que... Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că Comisia Europeană consideră că una din prioritățile sale politice este criza migranților. Cred că, într-adevăr, la nivel european vom putea uh, acționa cât mai eficace. Trebuie să existe o Europa solidară, umanitară care să țină cont de toți acești oameni care fug de sărăcie și de război. În primul rând îmi dau seama că uh, Uniunea Europeană nu trebuie să reacționeze doar de urgență. Avem un plan de urgență, dar nu este cea mai bună soluție. Trebuie să ne gândim la o reală politică europeană de imigrație. Asta pentru ca să putem să anticipăm aceste crize uh, pentru că eu nu cred că acest fenomen al refugiaților nu putea fi anticipat. În al doilea rând, în legătură cu bugetul, pot să vă spun că am înțeleg că există un plan de urgență cu un anumit buget, dar există un buget clar alocat pentru primirea refugiaților, pentru ca primirea aceasta să fie umană, ca pentru ca ei se poată integra? în ultima vreme s-a vorbit, despre, în, s-a vorbit în presă despre o taxă excepțională la nivel european care să fie uh, pusă la punct uh, în cadrul negocierii cu Comisia Europeană, cu Germania și aș vrea să știu dacă este vorba uh, doar despre zvonuri. Am citit acest lucru în mai multe ziare. În plus, Aș vrea să vă rog să ne dați informații cu privire la modul în care um, Uniunea Europeană cooperează cu ONU, pentru că nu trebuie doar să primim migranții, ci trebuie și să uh, ajutăm um, Um, taberele de migranți din um, țările vecine, țărilor care se află în război, motiv pentru care cred că trebuie să colaborăm cu ONU și cu țările care nu sunt în Uniunea Europeană și în care ajung mai mulți migranți decât în Uniunea Europeană. So, thank you. We have no... Mulțumim. Acum ar trebui să avem al treilea membru al PPE, dar nu există acest această persoană. Așa că am să vă întreb dacă la Paris există un vorbitor? Da, iată că există. Vom da cuvântul lui Didier Conta. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mulți uh, conducători europeni spun că Dublinul trebuie depășit și să avem o adevărată politică migratorie europeană. Deci acordurile de la Dublin, valabile din 2003 pentru politica europeană de azil, sunt denunțate de țările așa zise din sudul Europei. Deci, sistemul prevede că solicitații de azil poate depune un dosar doar în țara în care a fost înregistrat de către autorități pentru prima oară. Asta înseamnă o presiune importantă, mai ales pe țările de, de la Mediterană, care rămâne principala rută migratorie în Europa. Să dacă ne dorim să limităm fluxurile migratorii, trebuie să acționăm în țările de proveniență ale refugiaților ca să evaluăm uh, cererile de azil și să evităm aceste călătorii ale morții. De aceea, uh, aș vrea să știu dacă ați organizat ceva în comisia dumneavoastră viitor la politica europeană a dreptului de azil și este ceva urgent, mai ales că uh, se fac recursuri din ce în ce mai uh, multe în fața instanțelor naționale și la CEDO. Deci, trebuie să revizuim regulile de la Dublin și dacă da, în ce sens? Aș adăuga de ce mecanismul de urgență prevăzut în regulamentul de la Dublin, e vorba de articolul 33, de ce n-a fost activat uh, în vederea dificultăților cu punerea sa în aplicare și în spiritul spuselor colegului nostru acum câteva minute, trebuie prevăzute fonduri europene pentru a ajuta incluziunea acestor uh, solicitați de azil, refugiați, pentru a, ca ei să învețe limbile europene. Foarte important pentru a le facilita integrarea în societățile noastre. Oh, next Iliana Iotova. Deci, doamna Iliana Iotova, două minute. Paris Mulțumesc, domnule președinte și colegilor de la Paris. Mă bucur că avem posibilitatea de a discuta împreună un, un subiect atât de important și de actual. S-au spus deja multe, dar um, și eu aș vrea să mai adresez o întrebare. Dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului francez, cum vedeți uh, legislația europeană care a fost deja propusă? Ce părere aveți despre propunerile Comisiei și ultimele decizii ale Consiliului în domeniul migrației. Mai ales aș vrea să știu ce părere aveți despre hotspot-uri. Există riscul ca acestea să fie transformate în ghetouri pentru migranți? Spunând acestea, vreau să îmi exprim dezacordul complet cu un politician francez care acum câteva uh, săptămâni, într-un um, interviu în Le Figaro, a declarat că vrea să existe o zonă tampon în state membre precum Italia, Bulgaria, Grecia, pentru ca acest tampon să protejeze Așadar, despre ce solidaritate este vorba? Abordarea acestui politician este absolut inacceptabilă, nu poate decât să ducă la diviziuni în Europa, iar acest gen de declarații sperie întotdeauna cetățenii, pot să vă asigur de asta. Merci pour votre brillant. Mulțumim. Acum Marieta Caramanli, care, în calitate de raportor, are ceva de spus. Doamna președintă. Mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că discuția noastră arată voința noastră comună, să avem o Europa uh, care să aibă un cuvânt mai greu de spus față de criza imigrației în Europa Propunerile pe care le identificăm, uh, iată, ne permit să avem o strategie și o politică uh, în domeniul migrației, dar ne permit și să apărăm valorile noastre naționale de libertate, de solidaritate și să afirmăm uh, lumii întregi solidaritatea și forța noastră. Pot cita câteva propuneri care apar atât din partea Parlamentului francez, eh, dar și din schimbul nostru de opinie de azi, deci proiectul celor eh, gărzi de frontiere europene, apoi eh, lista țărilor sigure la nivel european, să nu rămânem doar la nivelul relațiilor bilaterale, mecanismul de relocare, crearea unei agenții europene, apoi acțiunea în țările de origine și țările terțe, că altfel nu putem rezolva această problemă. Însă totuși mai rămâne o uh, problemă uh, despre care am vorbit de altfel. Chestiunea creditelor disponibile uh, afectate problemelor uh, migrației. Aici situația nu e clară. Și s-a mai spus aici uh, că problema este și cea a partajării efortului, repartizării migranților. Sigur, Comisia Europeană a reținut anumite criterii care, care cred eu că ar trebui revizuite. Să ținem cont mai bine și de rata șomajului în statele membre, pentru că situația nu e deloc aceeași în această privință, deci trebuie să uh, cunoaște mai bine realitatea fiecărui, fiecărui stat în parte pentru uh, a stabili aceste cote și cred că trebuie să facem un apel și la responsabilitate în toate statele membre, oricare ar fi dimensiunile lor, că dimensiunea nu justifică neparticiparea la acest efort de solidaritate. Bun. Aș putea reaminti rapid și un număr de chestiuni despre care s-a vorbit aici față de Franța sau despre Franța. Franța sigur a contribuit deja la funcționarea acestor centre de găzduire, de orientare cu armonizarea legislației uh, sistemului de azil care a fost făcută și va intra în vigoare la sfârșitul anului. Mai este un element și anume poliția de frontieră și funcționarea hotspoturilor, cel puțin din punct de vedere al Franței, ministrul de interne a confirmat participarea noastră la efortul de relocare și de susținerea acestor oameni. Next speaker is now Gerard Dupré. Floor is yours. Gerard Dupré, acum, vă rog. Bonsoir. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, uh, dragi prieteni francezi. În primul rând, uh, sunt impresionat de ceea ce ați spus uh, și de cât sunteți de angajați în proiectul de european. Asta e evident că ne-a schimbat ceea ce am auzit uh, în acest hemiciclu de multe ori. Vreau să spun că este nevoie de o politică comună pentru azil și imigrație, dar este nevoie și de o politică comună pentru a trata caze, cauzele acestei probleme. Văd uh, în prezent uh, situația din uh, Orientul Mijlociu și văd și ce măsuri se iau, deci practic este clar că uh, Uh, nu există o politică comună, nu există o politică militară comună, François Hollande vorbește, dar Putin atacă și nu avem nici o politică comună. Nu știm ce uh, ajutoare vom trimite și ce angajamente va trebui să își ia aceste țări uh, și este clar că în prezent Turcia este cea care se ocupă de majoritatea azilanților care ajung la noi. În al treilea rând, cred că nu am făcut încă destule eforturi în ceea ce privește solidaritatea între uh, țări. Vor exista hotspoturile care ne vor permite relocalizarea, dar totuși uh, ne, vor, uh, rămân, ne va mai rămâne foarte, o mai, foarte mare parte din teritoriu. Deci iată că în ceea ce privește solidaritatea nu am făcut destule. În al patrulea rând, nu am făcut destule lucruri în ceea ce privește definiția azilului. Franța a lansat ideea creării unui birou european pentru azil. De ce în prezent nu se cere ca toate solicitările să fie tratate la fel? Nu ar trebui să fie tratate toate la fel de aceiași funcționari? Mie mi s-ar părea corect. Mai am timp? Mai am timp. Înțeleg că mai am timp. Atunci să mai spun un lucru. În ceea ce privește Frontex, cred că puteți conta pe noi. Am auzit că mai mulți sprijină această idee. Așadar, se dorește crearea unei paze de frontieră uh, la nivel european și se dorește de asemenea consolidarea rolului Frontex ca organizație de repatriere. Nu cred că repatrierea este prima prioritate a Uniunii Europene, dar pentru a avea o politică credibilă trebuie ca cei care nu au motive și nu au dreptul de a rămâne în Uniunea Europeană să fie trimiși în condiții bune acasă. Mulțumesc! Ultimul vorbitor din partea noastră este Miltia de Schircos. Două minute. Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω και εγώ τους Γάλλους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντικό. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu colegilor din uh, Franța. Deja de 14 luni purtăm această dezbatere pe plan european și am înțeles cu toții unde putem uh, progresa. Nu este vorba doar de cei 40 de mii care trebuie să fie uh, realocați. Întrebarea care se pune este dacă acordăm azil acestor oameni sau îi trimitem înapoi în zonele de conflict. Și cine va primi azil? Cel care poate nota foarte bine sau are destui bani pentru a plăti uh, contrabandiștii? Doar, cel, doar acești oameni vor primi un azil în Europa? De ce nu, put, nu discutăm despre canale legale de a ajunge în Europa? și, în plus, trebuie să fie respectate anumite norme. Nimeni nu poate ajunge în Uniunea Europeană fără a fi înregistrat, pentru că doar așa are dreptul apoi să se bucure de beneficii sociale. Mm, și apoi oamenii care ajung aici trebuie să muncească pentru a plăti uh, contrabandiștii care i-au ajutat să ajungă în Uniunea Europeană și ce facem cu acești oameni care au ajuns la noi? Trebuie să-i adăpostim, trebuie să-i uh, hrănim, trebuie să-i integrăm cât mai repede posibil în uh, lanțul productiv și trebuie să găsim uh, răspunsuri la toate aceste întrebări, pentru că altfel nu vom avea o abordare progresivă a fenomenului migrațional. Și o ultimă remarcă. Săptămâna trecută François Hollande a vizitat Parlamentul uh, European și a spus că Franța ar primi mai mulți refugiați, însă uh, toți uh, doresc să ajungă în Germania și să pună întrebarea de ce Franța nu este o țintă a refugiaților. Mulțumesc, am ajuns la, lis- la ultimul vorbitor dintre cei înscriși pe listă. Avem trei solicitări de intervenții spontane și aș dori să dau tuturor ocazia de a lua cuvântul. Nu știu câte, câți colegi din Paris doresc să ia cuvântul la intervențiile spontane. Niciunul? Nimeni? Pentru un minut îi dau cuvântul doamnei Revodalon, după care va urma doamna Christine Winberg și doamna Corața Bill pentru un minut, în această ordine. Mulțumesc, președinte, dragi colegi de la Paris. Uh, discuția e foarte interesantă și ne dăm seama că sunt uh, două viziuni politice atât la Bruxelles cât și la Paris. Din nefericire, uh, în legătură cu migranții se folosește un vocabular catastrofic, gen uh, flux, val și așa mai departe. De ambele părți, din păcate, s-a spus de către colegii mei de la grupul SND că noi dorim o abordare globală față de migrații și a tot revenit această uh, întrebare. E sigur problema urgenței de a găzdui acești refugiați. Suntem activi dar și aici, dar și în legătură cu o abordare globală. Și sigur, migrația economică nu mai trebuie văzută ca fiind, ca având o valoare negativă. E o legislație care trebuie elaborată la nivel european și trebuie să-i considerăm ca fiind o contribuție pozitivă, inclusiv din punct de vedere economic. Contez pe noastră ca să citiți uh, studiile făcute pe această temă. Mulțumesc. Winberg? Tack, fru ordförande. Ledan. Doamna Winberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, în această seară discutăm tema solidaritate și toată lumea trebuie să-și asume responsabilitățile, toate statele membre. Și este evident că aceste responsabilități trebuie să fie asumate, însă pe parcursul asumării acestor responsabilități nu trebuie să subminăm su- suveranitatea statelor membre, pentru că fiecare stat membru trebuie să decidă în mod suveran cât ajutor dorește să oferă și nu trebuie să impunem nimic statelor uh, membre. Eu cred că Angela Merkel a repetat de mai multe ori că regulamentul uh, Dublin ar fi decetat, însă în urmă cu o săptămână am văzut că granițele au fost uh, închise, deci trebuie să vedem ce se întâmplă din acest punct de vedere. Aș mai avea foarte multe lucruri de spus, însă am la dispoziție doar un minut. Din punctul de vedere al integrării, credeți că acești refugiați pot fi integrați în uh, Franța? Doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Am apreciat foarte mult acest schimb de opinii cu colegii, am înțeles foarte multe, am auzit multe opinii și înțeleg că este o problemă comună, trebuie să găsim soluții comune, trebuie să uh, cooperăm și extrema dreaptă nu face decât să uh, critique și să creeze tensiuni. Deci iată că nu există încă nicio soluție concretă, viabilă. Naționalismul nu este o soluție, nu există decât posibilitatea de a ne împărți responsabilitățile. Unul din colegii de la Paris a pus o întrebare și am să-i răspund. Da, trebuie să existe regulamentul de la Dublin uh, în, uh, sub forma unui mecanism de repartizare obligatorie acolo unde statele um, membre pot să primească refugiați. Există o politică comună, există un birou pentru azil, există Frontex, uh, dar lipsește um, dorința de punere în aplicare a acestei politici comune. Dar dumneavoastră reprezentați țara care respectă cel mai bine drepturile omului și trebuie să ghitați politica și să nu vă lăsați duși de politica retorică a extremei drepte. Mulțumesc, doamnă și domnule președinte. Mulțumim. Un minut. Mulțumesc. Încă o persoană de la Paris, un minut. Da, vreau să spun că sunt uh, totalmente de acord cu, ceea, cu cele spuse de doamna Corața Bild și să spun că e un subiect de mare importanță. Subiect care nu va dispărea de la sine peste câțiva ani, ci va rămâne pe tapet și trebuie să găsim și soluții europene, într-adevăr. E un subiect care dacă nu este rezolvat și pe termen scurt, dar și mai ales pe termen lung, și aici cred eu că trebuie să luăm decizii încă de pe acum. Politica comună de azil uh, trebuie elaborată acum, nu mâine. Politica armonizată de repatriere trebuie făcută din nou, acum. și consolidarea rolului și bugetului Frontex a fost uh, întotdeauna o prioritate, că până acum nu s-a făcut. Și, într-adevăr, trebuie să avem un corp de gărzi de frontieră comun acum. Și, în final, vă rog să nu mă întrebeți, doamnă președinte, că vreau tocmai să vă felicit pentru că ați organizat uh, împreună cu domnul vicepreședinte al Comisiei Libe această reuniune Cred că e o inițiativă excelentă și trebuie ca relațiile între Parlamentul European și Adunarea Națională uh, să continue să fie din ce ce mai strânse. Da, deci vă pun doar bravo, doamna președinte, am câștigat câteva secunde. Euh, euh, Mulțumesc. Ați văzut că Comisia pentru Afaceri Europene este solidară Vreau și eu, în finalul acestei reuniuni, foarte rapid, să mulțumesc tuturor pentru această reuniune de mare calitate. Sigur, avem nevoie de mai mult timp, ar fi fost nevoie de mai mult timp, dar totuși, la finalul reuniunii, cred că uh, se vede că există un consens, uh, că trebuie să acționăm în comun uh, mai mult și mai bine în materie de migrație, în ce privește găzduirea migranților, accesul la învățarea limbii, accesul la ocupare, Țările noastre nu pot avea uh, viitor uh, față de fluxurile migratorii dacă nu dăm dovadă de solidaritate. Știm că și în acest spirit Parlamentul European și-a jucat pe deplin rolul de colegiuitor și cu siguranță vom urmări cu mare interes propunerile pe care le veți face către Comisia Europeană. Sigur, uh, mai rămân multe de făcut, mai ales în ce privește uh, Dublinul, crearea unui corp de gărzi de frontieră, acțiunea diplomatică, politica de dezvoltare. Reamintesc și eu că dacă dorim să scoatem la capăt, trebuie să avem o politică de dezvoltare pozitivă și să nu o lăsăm uh, fără resurse bugetare. Deci, iată, chestiunea bugetară este una centrală ca noi să putem fi activi în acest domeniu. Nu putem avea o Europa puternică fără resurse financiare. Preocuparea bugetară ar trebui fi, să fie inclusă în ceea ce se va întâmpla în 2016, atât în cadrul financiar multianual și în ceea ce privește resursele proprii. Deci, iată, taxa pe tranzacțiile financiare, dragi colegi, uh, uh, revine în prim plan pentru o Europa mai solidară. Da, cred că ne vom mai ocupa de aceste subiecte și sper că vom putea relua aceste schimburi de opinii de aceeași calitate ca și cel de azi. Mulțumesc din nou pentru participare. Madam President, dear, dear colleagues. Doamna președintă, dragi colegi, timpul se scurge, ne apropiem de sfârșitul acestei reuniuni și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Cred că a fost o premieră fost pentru prima dată pentru comisia noastră în acest tip de reuniune pe care cred că ar trebui să-l continuăm. Și este posibil să purtăm o discutare despre mecanismul permanent de relocare, despre Frontex, despre alte subiecte similare și mi se pare uh, că această reuniune poate fi un exemplu pentru colaborarea posibilă cu alte parlamente naționale, deci am fi foarte fericiți dacă, dacă am putea extinde acest, uh, acest format. Vă mulțumesc pentru că ați făcut, uh, ați participat la această nouă experiență. Mulțumesc! Danke. Ich bin böse gewesen. Ja, ja, du warst drei Minuten. Thank you very much. Bye bye.